Die Sitzung ist wieder. Deschid, redeschid, de fapt, sesiunea. Procesul verbal al, ses, eh, al ședinței de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Dacă există obiecții, vă rog. Văd că nu este cazul, astfel considerăm adoptat procesul verbal. Am un anunț de făcut, spune președintele.